acționa fără să fie la curent cu faptul că uh, pacientul respectiv este contaminat. Eu cred că și societatea la rândul său trebuie să fie protejată, domnule președinte. Mulțumesc, spune domnul președinte, cu această intervenție terminăm uh, explicațiile de vot. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mai ales tuturor celor care au făcut acest lucru cu prudență și respect în ceea ce privește timpul de alocat uh, și nu și-au depășit timpul ce le-a fost alocat. Uh, ați primit din partea Consiliului două poziții comune din prima lectură, precum și uh, motivele care au condus la adoptarea acestora, împreună cu uh, pozițiile corespondente din partea Comisiei. Și aceste documente vor fi anexate procesului verbal al acestei ședințe și Parlamentul European dispune de un termen de trei luni pentru a se pronunța asupra acestor documente, începând de mâine 2 decembrie 2011. Procesele verbale ale ședinței de ieri și ședinței de azi ale ședinței plenare ale Parlamentului European vor fi anexate ordinii de zi a următoarei ședinței uh, plenare și uh, rezoluțiile aprobate astăzi, adoptate astăzi, vor fi transmise organismelor și organelor competente. Astfel, Dragi colegi, declar închisă ședința plenară a Parlamentului European. Se suspendă ședința. Vámonos, que nos vamos.